prea mult timp uh, atenția, dar trebuie să vă fac anumite precizări. Acum un an și jumătate, când am preluat portofoliul de comisar pentru justiție, libertate și securitate, mm, am preluat două proiecte pe scară largă, proiecte de sisteme de schimburi de informații, e vorba de sistemul SIS-2 și VIS. Aceste două sisteme au fost create pe baza unor contracte între comisie uh, și uh, societăți uh, de informatică, contracte semnate în 2003. E vorba de proiecte complexe din punct de vedere tehnologic pentru că trebuie să se interconecteze uh, Uh, la un sistem central echipamentele din statele membre și trebuie să se respecte condiții foarte stricte. Am uh, încercat întotdeauna să informez Parlamentul în mod uh, cât mai complet în legătură cu modul în care a evoluat situația. După Consiliul JAI din uh, iunie 2009, um, am scris domnului Gerard Depre, președintele Comisiei Libe în Parlamentul European, pentru a-l informa despre stadiul lucrărilor în legătură cu sistemul SIS-2. Iar dumneavoastră, domnule Coelho, v-am trimis o copie a acestor scrisori pentru că uh, vă ocupați de obicei de subiectele legate de dosarele SIS și VIS. Și cu această ocazie vreau să dau dovadă de transparență și să vă dau cât mai multe informații ca majoritatea proiectelor industriale majore, aceste două proiecte, SIS și VIS, prezintă riscuri de derapaj în uh, calendarul uh, lucrărilor și la nivel bugetar. Într-adevăr, situația nu este satisfăcătoare uh, nici pentru SIS-2, nici pentru VIS. În ciuda mobilizării experților Comisiei și din statele membre, Proiectul SIS-2 se confruntă în continuare cu diverse obstacole, în timp ce proiectul VIS a intrat într-o etapă importantă și specificațiile inițiale uh, au uh, făcut dificilă trecerea testelor prevăzute, dar uh, aceste specificații uh, um, au fost revizuite cu ajutorul statelor membre și astfel se vor putea repeta testele. Mai întâi în ceea ce privește sistemul SIS-2. În strânsă colaborare cu președinția, statele membre și uh, partenerii privați, Comisia creează în momentul din față orientările um, conform prevederilor Consiliului Jai din 4 și 5 iunie. Toate părțile implicate sunt, uh, se ocupă în mod activ uh, de pregătirea unui nou uh, test, unui prim test numit Milestone, scopul căruia este să demonstreze că proiectul actual este construit pe um, baze solide. Comisia a făcut adaptările contractuale necesare cu um, partenerii privați și pentru acest nou jalon, milestone, um, este nevoie de o sumă suplimentară de um, 1.026.000 de euro. În același timp, serviciile comisiei au sporit monitorizarea proiectului Uh, și au uh, perceput uh, întârzieri de sau um, taxe de întârzieri în lucrări pentru a face mai multă presiune asupra partenerilor privați. M-am întâlnit și eu cu șeful de proiect pentru a fi informat personal de dificultățile tehnice. și conform prevederilor Consiliului din iunie, Comisia a început pregătirile pentru o eventuală trecere la scenariul um, alternativ dacă soluția tehnică actuală uh, se va doveni nefiabilă, conform principiului precauției. Pentru a ține cont de aceste um, de această situație de fapt și de noul calendar. Această realitate trebuie să-și găsească un echivalent pe plan legislativ. De aceea, Comisia a propus la sfârșitul lui septembrie uh, modificări la instrumentele de migrație SIS-2 și Parlamentul este consultat în momentul de față în legătură cu aceste adaptări. Astfel, vom putea reveni asupra acestui dosar în detaliu în ceea ce privește proiectul VIS, la nivelul sistemului central, uh, partenerul privat a inițiat în aprilie 2009 o campanie de test pentru a evalua progresele făcute. Partenerul privat încă nu uh, a satisfăcut toate criteriile contractuale pentru a încheia această campanie de teste. Și, în ciuda unui termen suplimentar acordat, tot nu a reușit să termine aceste teste. Comisia uh, a perceput uh, penalizări pentru a sancționa această întârziere uh, și a cerut uh, partenerului privat uh, să ia măsurile necesare pentru um, a corecta această situație poate că există o problemă în modul în care a fost conceput programul. Dar uh, se pare că testele vor putea fi încheiate pe 11 noiembrie. Dar, pe de altă parte, statele membre trebuie să adapteze sistemele uh, naționale pentru a putea folosi sistemul VIS și cel puțin trei state membre se confruntă cu dificultăți majore și întârzierile pe care le-au înregistrat sunt și mai mari decât întârzierile înregistrate în uh, la nivelul sistemului central. În momentul de față realizăm o analiză detaliată împreună cu statele membre pentru um, a reprograma demararea funcționării sistemului VIS. Vom uh, ține cont, bineînțeles, de rezultatele campaniei de teste al sistemului central. Vinerea trecută M-am întâlnit cu cei care se ocupă de acest proiect uh, și după această întâlnire am ajuns la concluzia că pe 11 noiembrie vom uh, avea rezultatul acestor teste. Um, vom vedea atunci dacă rezultatele sunt pozitive. Dar în acel moment atât sistemele naționale cât și sistemul central vor trebui să fie operaționale. Bineînțeles, vă voi informa uh, despre noul calendar de demaraj a sistemului în momentul în care acesta va fi definit. Îmi cer scuze, am vorbit cam mult, dar am vrut să vă spun în detaliu care este stadiul lucrărilor la proiectele SIS-2 și VIS. Uh, motivele preocupării dumneavoastră sunt reale, este evident acest lucru. Profilul de risc tehnic, bugetar și politic al celor două proiecte justifică mobilizarea tuturor. având în vedere responsabilitățile fiecăruia. Mijloace financiare uh, importante au fost mobilizate. Comisia s-a angajat în sistemul SIS-2 cu sume de super, uh, mai, mai mari de 80 de milioane de euro. Din aceste sume, 44 mm, de milioane și jumătate de euro au fost uh, deja plătiți în momentul de față. Suma totală a angajamentului Comisiei în proiectul VIS este de 74,5 milioane. Și până astăzi au fost cheltuite 43 uh, milioane, de milioane de euro. Aceste cifre uh, corespund unor proiecte de anvergură similară din uh, Europa și din lume. Doresc să spun, doamnă președinte, că voi uh, face tot ce va fi în putere pentru a informa uh, și de aici încolo Parlamentul în legătură cu uh, orice eveniment cu incidențe bugetare sau uh, care ar putea avea un impact asupra momentului în care aceste sisteme vor uh, fi funcționale dacă aceste două sisteme vor fi funcționale, Uniunea Europeană va deține sistemul cel mai performant din lume. Și de aceea, bineînțeles, trebuie să trecem peste obstacole cu sânge rece, luciditate și pragmatism și vă cer ajutorul și sprijinul de care voi avea nevoie pentru a urmări și în continuare cu multă atenție aceste două dosare până când uh, ele vor ajunge la bun sfârșit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Baro. Acum dau cuvântul domnului Simon Busutil. Două minute. În numele grupului PP, aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep mulțumindu-i vicepreședintelui Baro pentru explicațiile pe care le-a dat. Și aș dori să explic de ce am dorit această dezbatere. Am dorit-o pentru că zona Schengen este foarte importantă pentru noi. E importantă datorită libertății de mișcare a cetățenilor. Totuși, cu toate că dorim libera circulație a, a cetățenilor noștri, nu dorim uh, libera circulație a criminalilor. Prin urmare, avem acest sistem care este uh, transformat acum în SIS-2, sistemul de nouă generație, pentru a uh, facilita libertatea de circulație a cetățenilor și, de asemenea, pentru a opri orice fel de libertate a criminalilor, a infractorilor. Așadar, această nouă generație de sisteme, SIS-2, este foarte importantă. De fapt, ar fi trebuit să fie gata acum mult timp acest sistem, dar nu e gata și mi se pare că nu va fi gata o bună vreme de acum înainte. Și acest lucru ne îngrijorează. De aceea, suntem astăzi aici și uh, punem întrebări comisiei pentru că dorim să știm care sunt motivele uh, acestei uh, întârzieri, care sunt garanțiile pentru a asigura că acest sistem va fi pus în aplicare așa cum trebuie. De asemenea, aș dori să mă asigur că transmit mesajul pe care îl avem. Și anume, obiectivul nostru final este să colaborăm cu Comisia, astfel încât să ne asigurăm că zona Schengen operează în deplinul interes al cetățenilor, fără a lăsa spațiu de acțiune oricui are intenții rele. Mulțumesc! Acum dau cuvântul în numele grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, domnului Moraes. Aveți cuvântul, domnule. Domnule comisar, vă mulțumesc că, pentru că ați venit astăzi aici și ne-ați dat aceste explicații detaliate. Apreciem maniera de discuție. La fel ca și domnul Busutil, vreau să uh, explic. Uh, de fapt, este o explicație comună. Noi avem îngrijorări foarte serioase despre migrarea datelor între sistemul SIS și SIS-2 și cred că înțelegeți de ce am depus această rezoluție comună. Pentru că suntem într-adevăr preocupați. Domnul Coelho și alții au uh, exprimat deja această îngrijorare. Și vă rog să țineți minte, domnule comisar, că aceste întârzieri uh, sunt destul motiv de îngrijorare. Dar, după cum știți, pentru noi cei din Parlament, transparența și responsabilitatea, mai ales când este vorba de astfel de date, uh, sensibile. Ca și colegislator, Parlamentul trebuie să fie informat despre evoluția acestor sisteme și despre dezvoltarea lor, așa cum am cerut de multe ori în trecut. În rezoluția noastră nu vrem să facem cereri uh, nerezonabile, vrem să fim rezonabili și vrem să um, discutăm cu dumneavoastră, dar vrem să fim informați cu privire la evoluția situației, să ni se dea explicații cu privire la motivele întârzierilor și să ne putem asigura că obiectivele sunt atinse. Este un uh, proiect vital care va avea efect asupra unui număr foarte mare de oameni și în Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. În ceea ce privește transparența și responsabilitatea, este foarte important să vedem implicațiile mai large, problemele tehnice pe care le vedem în dezvoltarea acestor baze de date de scară mare, nu ne inspiră încredere. Multe dintre statele membre au avut dificultăți serioase în dezvoltarea bazelor de date și chiar și statul membru din care vin eu, când s-a dezvoltat baza de date cu privire la datele de identificare ale persoanelor. Iar uh, încrederea oamenilor în aceste sisteme este vitală. De aceea trebuie ca toți, din toate grupurile politice, să colaborăm și să vedem care sunt problemele, cum pot fi ele prevenite pe viitor în faza de programare, nu în faza de uh, aplicare și de dezvoltare. Trebuie să învățăm din aceste greșeli și trebuie de asemenea să avem o uh, posibilitate de a supraveghea uh, în deplinătate aceste sisteme, pentru că ele nu vor uh, funcționa decât dacă oamenii pot să aibă încredere deplină în acestea și de aceea Parlamentul trebuie să poată să supravegheze situația lor și să vadă rezultatele la sfârșitul zilei. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este Sarah Ludford, în numere grupului ALDE. 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am avut niciodată așa de mult timp de vorbire în cei 10 ani de experiență uh, la Parlamentul European. 10 minute într-o seară e un lux și nici nu știu cum o să le folosesc. Însă, sigur, aș dori să-i uh, spun vicelui președinte Baro că sunt uh, bucuroasă pentru că participă la această dezbatere n-a trebuit uh, să cerem prea mult pentru a obține această actualizare a informațiilor și oricine este cât de cât familiarizat cu uh, aceste proiecte IT în uh, sectorul public în statele membre știe că apar aceste probleme, probleme de ordin tehnic și de ordin bugetar. Din păcate însă, atunci când ai două proiecte atât de ambițioase, două sisteme atât de importante precum SIS-2 și uh, sistemul VIS, Uh, care sunt implementate, până la urmă este vorba nu numai de credibilitatea securității interne a Uniunii Europene și o să mă întorc la acest subiect mai târziu, ci și e vorba și de uh, credibilitatea politicii europene a vizelor. Și în ce privește, în calitatea mea de raportor în acest domeniu, știm că suntem sub presiune uh, de a promulga legislația pentru că am dorit ca sistemul vis să funcționeze cum ar fi trebuit, de fapt, să fie până acum. Orice orice, uh, orice schimbare în program uh, ne dezamăgește. Și aș dori să vă pun această întrebare. Care vor fi implicațiile pentru cei care vor uh, solicitanții de viză mă întreb dacă vom avea cetățeni puțin nedumeriți, pentru că până la urmă e vorba de tratarea 22 milioane de solicitări de viză anual. Și în Uh, um, întârzierile vor uh, afecta și aceste acorduri de outsourcing de care vorbeați. Apoi mai uh, spuneați că vor exista întârzieri în sistemul VIS și că vor exista sancțiuni. Ați putea să ne spuneți care vor fi ele și care vor fi costurile finale și, domnule comisar Baro, ne puteți spune dacă continuați să aveți încredere în contractanți sau dacă ne putem aștepta la o eventuală anulare a vreunui contract. Sigur că implicațiile uh, instituirii agențiilor vor fi și ele foarte mari. Știm că dorim aceste agenții pentru uh, o administrare comună a sistemului VIS, SIS și altor sisteme de acest tip în viitor. Uh, în ce privește colectarea datelor și a sistemelor de supraveghere, cred că ar trebui să revizuim aceste prevederi, ceea ce nu ar fi foarte rău dacă vom avea toate aceste probleme de infrastructură și programe uh, tehnice. Ultima întrebare pe care doream să vă adresez. Estimarea actuală e, conform ultimilor estimări, SIS va fi în uh, Uh, în, uh, în funcție în 2012. În vara 2012, vă reamintesc că Jocurile Olimpice vor avea loc la Londra și guvernul britanic nu a profitat de această ocazie de a adopta SIS 1 din uh, motive pe care singur le știe Sigur că de ani de zile ar fi putut să se asocieze la SIS-1 și a spus tot timpul că nu, nu așteptăm să intrăm în SIS-2. Într-un răspuns pe care mi l-a furnizat, uh, ne-a spus că implicațiile asupra securității vor fi foarte mari, însă cred că nu numai securitatea britanică, dar și securitatea europeană poate fi periclitată dacă uh, Regatul Unit nu participă la activitățile polițienești împărtășite în sistemul SIS-2 înainte chiar de organizarea Jocurilor Olimpice din 2012. Uh, deci, domnule comisar Baro, ne puteți spune care considerați dumneavoastră că pot fi implicațiile pentru securitatea Jocurilor Olimpice, mai ales la Londra și în uh, circumscripția mea. Mă îngrijorează foarte mult această problemă și va fi uh, și sigur că trebuie cu toții să ne uh, facem griji în legătură cu organizarea Jocurilor Olimpice. Iată cele câteva întrebări pe care doream să vi le adresez. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul acum în numele Verzilor și Alianței Libere Europene, doamnei Tatiana Zdanoca pentru 3 minute. Yeah, thank you. I... Mulțumesc. În numele grupului meu doresc să mulțumesc și domnului comisar Baro pentru explicații. Și, bineînțeles, ne pare rău că situația este așa cum este în stadiul actual al lucrărilor la SIS-2 și VIS. Există și alte probleme pentru că știți că grupul nostru are o poziție uh, aparte în legătură cu folosirea datelor biometrice, mai ales uh, în cadrul sistemelor VIS și SIS-2. Aș dori să explic aici poziția noastră. Ca și Sarah Radford, uh, mă bucur că am șase minute la dispoziție. Este un lux. Regretăm și noi faptul că din ce în ce mai multe autorități au acces la aceste sisteme și sistemul SIS a fost, uh, este modificat dintr-un sistem tehnic la un sistem general de control și supraveghere. Acest lucru uh, amintește faptul că cadrul actual pentru protecția datelor, uh, bazat pe cele mai înalte standarde și adoptarea unor instrumente juridice uh, și clauze de salvgardare în dreptul procedural, reprezintă condițiile absolut necesare pentru exploatarea celor două sisteme. Ne pare rău că sistemul, Consiliul nu este mai cooperant mai ales uh, ne pare rău de faptul că nu acceptă cu decizia pentru măsurile de implementare. Sperăm că pe viitor Parlamentul va, prim, va fi informat uh, pe larg în legătură cu testele și stadiul lucrărilor. Nu vreau să repet întrebările, și noi avem întrebări legate de contracte și obligațiile contractuale. Ce se va întâmpla dacă rezultatul testelor uh, va fi nesatisfăcător. Am vrea să știi și, știm și care sunt costurile uh, pentru a repara situația respectivă. S-ar fi putut evita multe dintre aceste întrebări dacă Parlamentului s-ar fi permis să se uh, implice activ în acest proces încă de la început și de aceea sper că și această situație va demonstra că a venit momentul să cooperăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul la CUL, numele grupului uh, ECR, domnului Crop. Doamne președinte, și noi suntem semnatari ai acestei moțiuni și mă bucur că avem această dezbatere de importantă, vitală. Trebuie să chemăm Comisia să ne răspundă la întrebări când discutăm o chestiune care se cheltuie atât de mulți bani contribuabililor europeni. Este o chestiune de interes pentru uh, publicul larg. Este vorba de este vorba de date care sunt uh, transmise aici. Și acum Eh, după ce au fost atâtea întârzieri, există chiar îndoieli cu privire la vi viabilitatea proiectului. Aș dori să întreb Comisia de ce sunt atâtea întârzieri, de ce s-au cheltuit atât de mulți bani uh, fără rezultat. Ce acțiuni, ce măsuri vor fi luate? Vrem transparență completă și în ceea ce privește aspectele financiare la care m-am referit. Rezoluția noastră spune că Regatul Unit, care nu este membru cu drepturi de pline al Schengen, și alte state membre nu vor să fie parte a sistemului SIS până când se găsește o soluție. Și vreau să întreb ce acțiune se întreprinde împotriva uh, contractanților, ce despăgubiri li se cer. Aș dori ca acei mm, comisarul să ne dea o explicație pentru faptul că are în continuare încredere în acest contractant și în capacitatea acestuia de a-și duce la îndeplinire uh, sarcina pe care și-a asumat-o. Uh, Poate că ar trebui să regândim acum întreaga inițiativă. După cum a spus comisarul Barou, anumite state au întârzieri, dar din moment ce nu există încredere în acest sistem, nici nu poți să dai vina pe ele. Parlamentul European trebuie să fie informat în mod constant cu privire la evoluția acestor sisteme și de-abia aștept să citesc răspunsul Comisiei la întrebările pe care și eu și colegii mei le-am ridicat astăzi. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Cornelia Ernst în numele GUE Angele. Un minut și jumătate. Aveți cuvântul, doamnă. Jetzt. Zunächst will ich sagen, dass wir die Sorgen äh, der EVP hier nicht mit. Mulțumesc. Vreau să spun că nu împărtășim îngrijorarea celor de la PP. Noi credem că dezvoltarea SIS-2 nu este necesară și este greșită din punct de vedere politic. Și avem trei motive. În primul rând, datele furnizate de uh, bazele date ale poliției și de serviciile secrete sunt uh, amestecate și cred că foarte multe date personale nu vor mai putea fi protejate în acest sistem. Uh, datele biometrice care sunt incluse și ele în acest sistem ca un experiment. Ei bine, sistemul SIS-2 poate fi folosit împotriva imigranților ilegali. De aceea noi recomandăm, știm că există acest sistem și acesta ar trebui să fie uh, dezvoltat, nu să se dezvolte alte sisteme. Cred că ar fi o propunere foarte pragmatică pentru că există atâtea critici cu privire la sistemul SIS-2. Eu nu cred că putem să continuăm pe acest drum. Și să mă exprim foarte simplu. SIS-2 a eșuat, de fapt. Așadar, de ce insistăm să um, reparăm pe aici, pe acolo, la acest sistem? N-are niciun sens. Cred că am putea să economisim bani care se cheltuie acum uh, în mod greșit. Nu ar trebui să ne facem atâtea bătăi de cap cu acest sistem. Deci noi nu ne facem nici o grijă cu privire la aceste întârzieri ale sistemului SIS-2, pentru că, de fapt, în Germania, în regiunea aproape, apropiată Republicii Cehe și în alte regiuni, cred că ar fi mult mai bine uh, să plătim bani pentru ca poliția să se organizeze cum trebuie, decât să mai plătim bani peste aceste sisteme. Mulțumesc, dau cuvântul următorului vorbitor, domnule Carlos Coelho, aveți trei minute, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, Aș dori din capul locului să mulțumesc domnului vicepreședinte Baro, pentru uh, declarația sa, deși consider că poziția sa e nedreaptă. Uh, nu că ar fi ea nedreaptă, ci că ar fi fost mai bine să avem uh, și uh, versiunea Consiliului Știm că sistemul SIS-2 trebuia să intre în vigoare în 2007. Uh, uh, noul sistem nu funcționează datorită problemelor, datorită întârzierilor. Se spune chiar că el va fi lansat uh, eventual în 2012. Se pune sub semnul întrebării fiabilitatea proiectului și apoi s-au mai registrat și întârzieri în sistemul uh, VIS uh, care a fost uh, pus la punct de aceeași întreprindere. Am încredere însă în domnul comisar Baro care în viața sa profesională a întotdeauna a dat o vadă de experiență și și-a dovedit cu multe ocazii vocația europeană. Știm că am moștenit acest sistem atunci când la solicitarea președintelui Comisiei Barroso i-a fost schimbat portofoliul portofoliul. Dar totuși intră în uh, joc uh, răspunderea Comisiei Europene și a serviciilor sale în uh, procedura prin care a selecționat întreprinderea care să dezvolte sistemul SIS. Parlamentul European este îndreptățit prin competențele sale să exercite control asupra procedurii prin care s-a ales această firmă. De ce acest control e necesar? Pentru că trebuie să avem un control sigur la frontiere, să Uh, um, avem uh, un control și asupra datelor biometrice și așa mai departe. Avem prima etapă în decembrie, proiectul Milestone și apoi următoarea etapă este vara 2010. Aceste teste ne vor permite să vedem dacă sistemul SIS-2 funcționează în mod fiabil cu 72 de ore de funcționare uh, care ne vor permite să verificăm dacă schimbul de date vitale se face fără probleme. Sigur că mai persistă probleme. Aș dori să știu, de exemplu, dacă Uh, testul prevăzut în luna decembrie ar putea fi amânat. În al doilea rând, pentru a scădea riscurile, e adevărat că se prevede scăderea numărului uh, de state participante sau scăderea nivelului exigențelor. A treia întrebare, participații la acest nou test care e, va fi văzut de un nou contract cu întreprindere sau vor fi impuse noi criterii cu costuri suplimentare. Apoi, în ce privește detectarea și, uh, problemelor și a erorilor tehnice, mă întreb dacă au fost contractate alte servicii, dacă au fost asociate alte firme, care sunt sumele implicate și apoi întârzierile tehnice care au uh, dus la problemele cu care ne confruntăm astăzi Mă întreb dacă ele uh, vor duce la sancționarea acestor uh, firme și de ce sumă e vorba, domnule Paro. În al șaselea rând, mă întreb dacă Comisia consideră că vom putea apela la soluții alternative și ar trebui să punem capăt uh, contractului cu acest subcontractant. Și ultima întrebare, e adevărat că pentru Bulgaria și uh, România acest sistem SIS-2 nu mai e valabil, ele au renunțat și se gândesc să intre la SIS, în SIS-1. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție. Până acum ne-am respectat timpul alocat, nu am uh, folosit ciocanul decât o dată, dar sper că toată lumea va proceda la fel în continuare. Domnul Strasser, următorul orator, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să mă țin într-adevăr de timpul alocat. În principiu, salutăm acest program SIS. Eu, în momentul în care am fost ministru, am militat pentru introducerea acestor sisteme, atunci mi s-a spus că va fi introdus în 2007 și știam că avem nevoie de el rapid pentru noile state membre ca să poată repede să intre și ele în această arhitectură. Uh, noile state membre sunt acum state membre, dar sistemul SIS-2 încă nu există. Întârzierile, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie analizate și uh, criticate aspru. Trebuie să vedem clar cine este vinovat și trebuie să vedem ce lecții trebuie să învățăm pentru viitor. Trebuie să recunoaștem că Comisia a făcut tot ce a putut pentru uh, acest uh, proiect, pentru implementarea acestuia, dar rezultatele testelor nu au fost foarte bune și trebuie să ne dăm seama că nu are niciun sens să facem compromisuri prea mari pe costul stabilității și fiabilității sistemului. De aceea, după această analiză, după rezultatele testelor, ar trebui să prevenim costuri suplimentare pentru statele membre. Avem nevoie de 100% transparență, avem nevoie de o limbă foarte clară, un lim- o comunicare foarte clară cu, acest, cu această firmă care dezvoltă proiectul și dacă Uh, și de asemenea trebuie să vedem care sunt măsurile uh, financiare care vor trebui luate. Mulțumesc, nu doar pentru faptul că ați respectat uh, acest timpul alocat, ci din potriva ați vorbit chiar mai puțin. Urmează uh, doamna Bauer pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Anul 2006, uh, în anul 2006, noile state membre um, au trebuit uh, să-și asume întregul acquis comunitar și atunci deja sistemul SIS-2 ar fi trebuit să funcționeze. Uh, sistemul nu funcționa, bineînțeles, uh, în acel moment pentru că nu avea baze tehnice suficient de solide momentul respectiv, președinția portugheză a găsit o soluție pentru a continua cu sistemul SIS-1. Altfel, statele, noile state membre n-ar fi putut uh, integra achiul comunitar. E nevoie de um, noi uh, fonduri, uh, noi resurse financiare pentru a extinde sistemul SIS-2 Uh, am finanțat uh, sistemul SIS-1 cât a fost nevoie, trebuie să facem același lucru și cu sistemul SIS-2. Acest dublu, această dublă finanțare poate să coste scump uh, pentru contribuabilii europeni, dar acesta este prețul pentru securitatea noastră. Și doresc să spun colegilor de stânga că e vorba de o modificare um, calitativă a, la nivel de securitate în Uniunea Europeană. Aș mai spune un lucru. Una este faptul că sistemul ar fi trebuit să fie extins în 2007 și acum se spune că acest lucru se va face peste 10 ani. Dar, domnule comisar, într-un sistem pot apărea tot felul de factori de insecuritate Um, detalii care pot uh, duce la întârzieri în uh, um, folosirea acestui sistem. Dar care este adevăratul motiv al acestor întârzieri? Poate multe state membre au dorit uh, să amâne um, punerea în funcționare a sistemului? Mulțumesc! Mulțumim! Acum trecem la procedura Catch the Eye a cerut cuvântul doamna Elżbieta Lucacesca, Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, având în vedere întârzierea în până în aplicarea SIS-2, se spune că s-ar părea că acest sistem nu va fi operațional până în 2011 sau chiar 2015. Deci Uniunea Europeană a decis să testeze sistemul, să vadă dacă funcționează. Dacă sistemul SIS-2 nu e funcțional, atunci va trebui să găsim o soluție alternativă pentru a îmbunătăți sistemul SIS-1. Și iată întrebările mele. E gata Comisia Europeană să lanseze acest plan alternativ? Cum intenționați să abordați problema investiției uh, făcută de către anumite state membre care au achiziționat anumite sisteme pentru a uh, instalații pentru a permite noului sistem să funcționeze. Redemarați uh, vechiul sistem și cum intenționați să folosiți banii din sancțiuni. Vă mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul uh, intervențiilor individuale. Are acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, bineînțeles nu pot să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate, având în vedere că ne aflăm într-un moment uh, crucial, un moment delicat. În ce privește sistemul VIS, uh, efectuăm testele până în 11 noiembrie, testele privind sistemul central și pentru SIS-2 e vorba de etapa milestone, um, um, testul, criteriul care trebuie îndeplinit până la sfârșitul anului. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări și aș dori ca Parlamentul European să poată fi uh, implicat uh, în uh, toate etapele de informare. Aș dori să vă reamintesc că aceste două sisteme au fost concepute de către statele membre tocmai pentru a beneficia de pe urma libertății de circulație, dar și pentru a avea această libertate de mișcare, așa cum ne-au amintit domnii Pusutil și Moraes. Aș dori să răspund uh, la câteva întrebări cu privire la vis, să-i răspund doamnei Ludford, care în calitate de raportor e familiarizată cu acest uh, subiect. Vis va fi testat până în 11 noiembrie și în urma testelor vom uh, vedea dacă trebuie să schimbăm direcția. Până acum credeam că sistemul VIS era bine conceput, că avea o arhitectură sănătoasă, că avea câteva boguri, câteva probleme informatice, dar că ele pot fi uh, Uh, corectate. Însă în urma testelor vom vedea dacă e nevoie să punem capăt uh, contractului cu uh, firma cu care am, l-am semnat. Însă e prematur deocamdată să spunem cum va evalua, evalua situația. Aș dori însă să vă reamintesc că în 2005 Consiliul a decis ca VI să fie desfășurat de statele membre în mod coerent și coordonat și e motivul pentru care regulamentul VIS prevede ca sistemul să fie lansat în prima regiune în data fixată de către Comisie când toate statele membre vor fi notificat că au făcut uh, amenajările tehnice necesare și juridice pentru a lansa uh, vis în această regiune. Ceea ce înseamnă că vis va fi lansat în prima regiune, Africa de Nord, E vorba de țările care uh, ne pun problemele cele mai mari în ce privește uh, imigrația uh, legală, dar și în statele membre, ceea ce ne face să tragem concluzia că toate statele membre trebuie să fie în măsură să lanseze uh, proiectul VIS, pentru că ar fi păcat dacă sistemul central ar fi funcțional, dacă ar uh, funcționa bine și în urma acestor întârzieri în statele membre, am fi obligați să continuăm încă să funcționăm, să, să um, uh, amânăm termenele. Insist pe acest uh, subiect tot uh, în ce privește intervenția doamnei Ludford, a vorbit și de Jocurile Olimpice. Sper că până atunci vom fi făcut progrese, însă e adevărat că, în mod normal, s-a prevăzut eventual ca Regatul Unit să fie asociat la SIS 1 uh, plus în perspectiva organizării Jocurilor Olimpice, dacă va fi necesar. Mai doream să subliniez că, în mod normal, în ce privește solicitanții de viză, sperăm să putem să nu depășim foarte mult termenul stabilit, pentru că, într-adevăr, e foarte important pentru noi și riscul uh, acestui fenomen de visa shopping la consulate poate fi înrăutățit dacă înregistrăm prea multe întârzieri ce, în ce privește vis. Doamna Zdanovska a vorbit despre datele biometrice și de controlul accesului la sisteme. Uh, Vom avea ocazia să discutăm despre acest lucru, însă controlul va fi supus unor uh, norme foarte stricte. Doamnei Ernst uh, e împotriva sistemului. Domnul Timothy Kirkop a făcut și el câteva observații importante. Revin la ce spunea domnul Coelho. Într-adevăr, domnul Coelho o cunoaște foarte bine, SIS 2, și aș dori să îi uh, furnizez câteva răspunsuri cu precizarea că îi voi uh, adresa în scris răspunsurile la cele șase întrebări pe care mi le-a adresat. Ce pot să-i spun deocamdată e că Comisia a început negocierile uh, contractuale cu partenerul său contractant care vizau două aspecte serviciile și materialul uh, pentru a organiza testul, primul test și apoi un precontract de bază pentru a uh, stabili bazele contractului SIS-2. Am ajuns la un uh, acord final în luna iulie, însă e adevărat că contractantul nostru a subliniat că existau specificări care se pare că complicau foarte mult realizarea acestui milestone. Însă Până la urmă am reușit să semnăm un contract ferm care prevede trecerea, uh, efectuarea acestei, uh, acestei etape numită milestone. Aș dori să mai subliniez că perioada de analiză și de rectificare a erorilor ne-a permis să constatăm că SIS-2 se baza pe uh, baze sănătoase, câte, chiar dacă câteodată erau foarte complicate, însă că sistemul ar putea fi funcțional dacă vor fi făcute anumite modificări. Vom, am uh, găsit anumite piste pentru uh, îmbunătățirea sistemului și adevărat, domnule Coelho, și aș dori să subliniez acest lucru în atenția Parlamentului European, e adevărat că, să nu uităm, e vorba de un proiect foarte ambițios, uh, și că nu e ușor să uh, prevedem ce urmează să aibă loc. Ce putem să vă spun însă e că am avut am uh, uh, impus uh, sancționări uh, pentru acest uh, consorțiu Euret Pacar TVA aceste penalități contractuale impun sancțiuni sancționarea acestui consorțiu datorită incapacității sale de a respecta uh, normele contractuale la sfârșitul acestei faze uh, a testelor operaționale OST, iar deocamdată îl sancționăm și pentru întârzierile uh, întârzi, efect, um, în uh, testele interne deci, sancțiunile sunt defalcate, indiferent de uh, faze pentru SIS și VIS. Aceste penalități însumează 3,5 milioane de euro. Și contorul continuă să uh, se rotească pentru VIS. Contorul s-a oprit pentru SIS uh, de la începutul uh, operațiunii de colectare a greșelilor din ianuarie. Dacă aceste proiecte vor fi abandonate, atunci acest contractant va trebui să suporte uh, costele, uh, costurile respective. Doamnă președinte, sunt într-o poziție delicată în fața Parlamentului, însă având în vedere faza actuală și având în vedere tot ce am spus în ce privește vis, respectiv testele care vor avea loc până în data de 11 noiembrie, în ceea ce privește SIS-2, această cu acest obiectiv de a verifica prin milestone-ul de la sfârșitul anului dacă arhitectura este suficient de bună, nu pot, având în vedere că ne aflăm în plină fază de realizare a acestor teste și uh, de derulare a milestone, nu pot să vă furnizez informații suplimentare. Însă Parlamentul e binevenit uh, în eforturile noastre de a-l încuraja pe co-contractant să uh, uh, dea dovadă de seriozitate. Ați constatat angajamentul meu ferm. Sper ca și ca pentru Galileo să reușesc să salvez aceste proiecte care sunt foarte importante și sunt foarte interesante pe plan tehnologic și care vor permite Europei să uh, dețină acest sistem foarte performant. Însă, încă o dată, nu vă pot da o garanție fermă în această seară. seară. Deci, Parlamentul e binevenit să încurajeze și statele membre, pentru că în ce privește vis, uh, întârzierile cele mai importante se înregistrează la statele membre, în unele state membre. Iată, doamnă președinte, știu că nu am răspuns la toate întrebările, însă sunt la dispoziția totală a Parlamentului European pentru ca pe parcurs să uh, furnizez toate informațiile pe care parlamentarii le solicită, mai ales uh, deputații care m-au, uh, mi-au adresat întrebări în această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. Am primit trei moțiuni de rezoluție. Dezbaterea se încheie acum. Votul va avea loc la uh, joi la ora 11. Aș dori să vă informez că mâine ședința va începe la ora 9, va avea loc de la 9 la 1, de la 3 până la 21. Ordinea de zi figurează în